Uh, voi supune rezoluțiile adoptate astăzi uh, celor numiți în rezoluție și cu asta am încheiat uh, reuniunea de azi, reuniunea plenară a Parlamentului European.